Domnul președinte. Doamnelor și domnilor, deschidem ședința. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul Balzani. E vorba de mandatul pentru dialog privind proiectul de buget 2012. Are cuvântul 4 minute mai întâi doamna raportor Francesca Balzani.